importantă. Conform articolului 198 din regulamentul procedurii, conferința președinților a cerut din partea a 283 de membri uh, crearea unei comisii de uh, anchetă pentru uh, măsurarea emisiilor în sectorul auto. În această dupămasă, conferința președinților a luat notă că această cerere a fost prezentată așa cum trebuie, în mod valid, Eh, de mai bine de o pătrime din membrii Parlamentului și a hotărât să spună în plenară că depune o propunere pentru decizia de a crea această comisie de anchetă pentru a se stabili eh, prerogativele sale, componența eh, și durata mandatului. Propunerea de decizie cu numărul B8 1424 2015 este disponibilă deja pe site-ul uh, Parlamentului. Uh, vom uh, vota în legătură cu această propunere la începutul um, timpului de votare de mâine. Amendamentele care vizează această propunere pot să fie depuse în această seară până la ora 8, deci orice fel de plângeri, iar Parlamentul nostru va vota în ceea ce privește nominalizările în această comisie de anchetă pe data de 19 ianuarie și acum uh, ajungem la o uh, declarație. Domnule Marias, probleme de procedură? Mulțumesc. Am ascultat uh, cu atenție ce s-a întâmplat. Da, deci s-a trimis o propunere și nu putem să de, o punem decât până în... Uh, deci numai în această seară până la ora 8. Nu avem decât o oră la dispoziție. Timpul este prea scurt. Ce procedură parlamentară este asta? Trebuie să avem suficient de mult timp pentru a reflecta. Acum ne spuneți că dacă dorim să facem propuneri specifice în, în timp mai scurt de, un, de o oră, cred că nu putem să facem acest lucru corect. Uh, Așa cum știți, nu putem să facem o dezbatere, să realizăm o dezbatere pe acest subiect. Uh, regulamentul spune ce spune. Conferința președinților a luat această hotărâre și el a stabilit și calendarul care trebuie urmat pentru a propune amendamente în acest sens. Iar cât privește hotărârea uh, conferinței președinților, bineînțeles că luăm act de uh, acest lucru, însă mă scuzați, nu mai dezbatem asta acum. Urmează declarația vicepreședintului Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii, uh, ceea ce privește cea de-a 20-a aniversare a acordului de pace de la Dayton. Acum dau cuvântul domnului ministru Schmidt, care o uh, reprezintă aici